resumed. Reluăm reuniunea. Procesul verbal uh, al reuniunii de ieri este pus la dispoziție. Dacă are cineva vreo observație, dacă nu se consideră procesul verbal ca fiind adoptat. The first item on the agenda is the Council and Commission.